Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să prezint atelierul privind uh, strategiile naționale uh, pentru energie regenerabile, eficiență energetică, renovarea clădirilor și autoconsum. Aș dori să amintesc munca importantă a comisiei noastre în legătură cu, cu promovarea folosirii energiei din surse regenerabile. Parlamentul sprijină un minim de 45% energie din surse regenerabile în consumul uh, final brut și consolidarea autoconsumului. Comisia a votat de asemenea în legătură cu eficiența energetică și Parlamentul a confirmat acest vot. Uh, obiective obligatorii la nivel european uh, de 35%, deci nu obiective naționale. Și directiva privind performanța energetică a clădirilor votată ieri la ITRE cere statelor membre să aibă strategii de renovare pe termen lung pentru a-și decarboniza um, parcul construit. În acest atelier vom discuta despre uh, sinergiile între uh, energiile regenerabile, eficiența energetică a clădirilor, strategiile de renovare și autogenerarea de electricitate. Doresc să vă informez că avem o oră și jumătate la dispoziție până sosește președintele Comisiei ITRE. Prezentările vor fi făcute de cinci experți și după prezentările experților vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Prezentările vor fi disponibile pe site-ul web al Comisiei ITRE împreună cu uh, um, rezumatele, rapoartele și sper că mult mai multe persoane ne vor urmări online și nu doar cei prezenți în sală. Experții au primit câte 8 minute fiecare și aș dori să amintesc atât experților cât și membrilor să respecte timpul ca să putem să ne gestionăm cât mai bine programul. Primul vorbitor este domnul Dolph Gillen, care ne va vorbi despre bunele practici din state membre pentru a atinge obiectivele de energie regenerabile și eficiență energetică. Domnul Gillen a fost director al IRENA, um, al uh, Centrului pentru Inovare și Tehnologie al IRENA, de la Bonn și se ocupă mm, de consilierea statelor membre în legătură cu uh, foile de drum, planificarea energetică, costuri pe piață și cadrele pentru eficiență energetică. Înainte de a lucra la Irena, Dolph Gillen a fost um, director uh, la Unitatea pentru Eficiență Energetică la Organizația pentru Dezvoltarea Industrială la ONU. Aveți cuvântul, domnule Ghilen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Este o plăcere să mă aflu azi aici, alături de dumneavoastră. Voi prezenta contextul uh, și uh, pentru ceilalți vorbitori invitați și um, ideea de bază este că există sinergii între uh, energia regenerabilă și eficiența energetică în sectorul clădirilor, dar și în alte sectoare, în transporturi, de exemplu. Energia regenerabilă și electrificarea prin intermediul energiilor regenerabile poate să facă să crească eficiența sistemelor în mod substanțial. O eficiență energetică mai mare poate să permită mai multor energii regenerabile să acopere o parte mai mare a energiei furnizate. Obiectivul final uh, sunt, bineînțeles, reducerea gazelor de uh, efect de seră uh, și trebuie văzute lucrurile tocmai din această perspectivă, să se reducă emisiile cu costuri mai scăzute electromobilitatea, pompele de căldură și a diferite opțiuni de um, energie regenerabile, cum ar fi energia fotovoltaică, pot să joace un rol esențial în obținerea acestor sinergii. Am lansat un studiu privind potențialul energiilor regenerabile în Europa luni aici la Bruxelles și s-a ajuns la concluzia că potențialul pentru 2030 este de 34%, energii regenerabile, eficiente din punct de vedere al costurilor. În ceea ce privește politicile, infrastructura este foarte necesară, de exemplu, infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice, și în sectorul clădirilor este uh, important să mizăm pe renovarea clădirilor uh, pentru a introduce apoi uh, pompe de căldură, uh, sisteme performante de încălzire uh, și de autoconsum sau încărcarea inteligentă a vehiculelor. Deci acestea sunt exemple de politici care um, au obiectivul optimizării sistemelor. La nivel global, considerăm că 90% din um, reducerea de emisii de dioxid de carbon necesară până în 2050 poate fi, pot fi atinse prin um, eficiența energetică, ceea ce vedeți în verde, uh, mov și albastru pe acest grafic. Partea energiilor regenerabile trebuie să crească până la aproximativ 65% energie primară este ceea ce vedeți în verde pe bara din dreapta. Astăzi suntem undeva la 15% și trebuie să crească partea energiilor regenerabile cu 1,4% pe an astăzi această creștere este de 0,2% pe an, deci uh, trebuie să crească de șapte ori efortul global în domeniul energiilor regenerabile, iar în eficiența energetică avem nevoie de o îmbunătățire anuală cu 2,5-2,6%. În ultima vreme această creștere a fost de 1,8%, deci și aici uh, eforturile trebuie accelerate. Așa cum am spus ieri sau așa cum uh, s-a spus, luni s-a lansat un studiu privind perspectivele energetice în Uniunea Europeană și concluzia este că e posibil o parte mult mai ridicată și ne suntem aproape de poziția Parlamentului. Calculul nostru este mm, o recomandare de 34% energie regenerabile în 2030. Um, vedeți în gri um, care vor fi, va fi rezultatul politicilor actuale și apoi vedem o serie de opțiuni uh, cu uh, economii de costuri mari, moderate și cu costuri suplimentare pentru combinația dintre energii regenerabile și economii cu electromobilitate și pompe de căldură se află în această categorie uh, de mijloc cu verde deschis. Am studiat potențialul Uniunii Europene cu o îmbunătățire de eh, intensitate energetică um, și uh, de 30%, care este um, procentul discutat. Uh, unii spun că acest potențial ar fi mai mare, de aproximativ 35%. Deci, uh, cu o eficiență de 30%, ajungem la 34% energii regenerabile. Dacă uh, îmbunătățirea eficienței ar fi de 35%, partea energiilor regenerabile ar fi de 37%. Iată care sunt deci sinergiile între cele două obiective. Am făcut și o analiză detaliată pentru mai multe energii, economii uh, mari, am studiat exemplul Germaniei, de exemplu, de, și cifrele la nivel de țară arată energii pozitive de același tip uh, între partea energiilor regenerabile și partea eficienței energetice. Deci, cu cât e mai mare eficiența energetică, cu atât mai mare va fi și partea energiilor regenerabile care poate fi atinsă. Eficiența energetică poate deci să ajute să crească um, partea energiilor regenerabile și invers. Energiile regenerabile pot să crească, pot să ducă la creșterea eficienței energetice. La nivel global am ajuns la concluzia că aproximativ un sfert din eficiența, din îmbunătățirea, din potențialul de îmbunătățire a eficienței energetice se bazează pe folosirea uh, accelerată sau uh, pe scară din ce în ce mai largă a energiilor regenerabile cu electrificarea transporturilor care joacă un rol uh, important. Oportunitățile sunt, se află pe de o parte în folosirea uh, mai multor uh, energii regenerabile, pentru că multe dintre opțiunile de energie regenerabile au uh, o eficiență uh, de uh, eficiență mai mare în vehicule, de exemplu, și uh, poate să ducă la un câștig de eficiență energetică. Acest lucru este valabil mai ales pentru energia solară, eoliană uh, sau uh, hidroenergie. Uh, lucrurile sunt puțin diferite când vorbim despre bioenergie sau energia geotermală, deci trebuie să studiem elementele specifice ale acestor combinații. Iată, pe scurt, um, Iată o introducere scurtă a subiectului și sunt convinsă că cei colegii mei vor oferi mai multe detalii tehnice. Vă mulțumesc, domnule Ghiren, și pentru că ați respectat limita de timp. Acum este o plăcere pentru mine să-l prezint pe al doilea vorbitor, domnul, eh, doamna Cristiane Eger, care eh, ne va vorbi despre evaluarea strategiilor eh, naționale de eficiență energetică ale statelor membre. Dânsa este director adjunct la OE, Energii Spar Ferbant, deci Agenția eh, Regională pentru Energie din Austria Superioară și manager al unei rețele de 140 de companii eh, active în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice. Dânsa este și vicepreședinte a FEDAREN, rețeaua europeană a agențiilor regionale pentru energie și mediu este director um, al conferinței pentru zilele mondiale ale energiilor regenerabile, una dintre cele mai, ma- cele mai mari uh, conferințe anuale în Europa în legătură cu acest subiect. Vă rog, doamna Egar, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Informațiile pe care vi le aduc provin dintr-un proiect european mai larg, însă întâi de toate aș vrea să prezint un slide despre regiunea mea, deoarece cred că progresul nostru în tranziția energetică este un exemplu viu pentru mixul inteligent de uh, efic eficacitate energetică și energie regenerabilă. Iată progresul în tranziția energetică realizat în Austria de Sus. Uh, cum puteți vedea, se spune că uh, suntem o echipă câștigătoare atunci când vorbim de energie uh, regenerabilă și eficacitate energetică. Energia regenerabilă furnizează 1 pe 3 din energia primară și suntem o regiune foarte industrializată. 60% acoperim um, încălzirea spațiului și 75% din electricitate. Jumătate din aceste um, energii regenerabile vorbim de biomasă modernă, nu hidro, uh, cum v-ați putea gândi și uh, asta e partea a celelalte jumătăți. De asemenea, contăm pe uh, energie solară și eoliană. În partea a doua vedeți uh, reducerea emisiilor din clădiri. În ultimii 10 ani, iată progresia. Între 2005 și 2015 am redus emisiile de gaze cu efect de seră din clădiri cu 43%, deci o reducere de 43%, printr-o combinare riguroasă a energiilor regenerabile cu eficacitatea energetică. Deoarece numai așa energiile regenerabile pot deveni economice. Iar dacă ducem până la capăt decarbonizarea, lucrurile devin evidente. Dacă vorbim de cote, dezbatem mereu cât poate să coste, dar dacă te gândești la, din start la 100%, atunci combinația între eficacitate energetică și energie regenerabilă uh, devine mai clară. Ce vă propun aici? Sunt rezultatele unei analize uh, de politici în statele membre finanțate de Uniunea Europeană, unde am analizat progresul în eficacitate energetică și politicile conexe din statele membre. A vorbit de o anchetă derulată de experți, unde peste 1100 de experți din cele 27 28 de state membre au fost consultați ca să ne explice cum percepie țara lor în ultimii uh, ani. Nu e o meta-analiză a țărilor, ci ce spun experții pe teren, ce constată, ce văd, ce, în ce fel uh, politicile adoptate sunt transpuse în țările lor. Și v-aș oferi o singură imagine, un singur slide aici am um, ierarhizat țările potrivit Uh, indicatorului de progres și n-am să comentez uh, cazurile individuale, dar uh, în bleu aveți ce se întâmplă în 2005 și în verde în 2012. Interesant este mm, pentru noi sunt aceste variații sus-jos între politicile energetice. Ele se pot explica ușor la nivel de țară. Politici de austeritate, schimbare de guvern, însă mm, E un pic înfricoșătoare aceste, aceste uh, suișuri și coborâșuri, care poate fi motivul. E bine, noi am analizat lucrurile și am aflat că uh, au existat țări cu uh, schimbări politice între stânga, dreapta, diverse uh, schimbări, dar și-au menținut uh, nivelul de ambiții al politicilor, indiferent de culoarea politică a guvernanților. Și am putut astfel Adică ei au găsit răspunsul la întrebarea de ce uh, e logic să procedeze în acel fel și nu numai pentru că Bruselul ne zice să facem așa sau așa. Ei și-au dat seama că e important pentru ei. Uh, numim această tendință o um, poveste pozitivă. Uh, și chiar dacă această narațiune e diferită de la o țară la altă, unii își caută securitate, alții independența, alții mizează pe inovație, uh, pe competitivitate industrială, schimbarea climatică și așa mai departe. Deci motivele pot fi diferite, dar o narațiune pozitivă se bazează pe cifre solide și cred că noi toți, politicieni și experți, trebuie să lucrăm împreună pentru ca să stimulăm astfel de narațiuni pozitive. Următorul mesaj din partea experților uh, uh, am putut ierarhiza politicile de eficacitate energetică prin um, eficacitatea lor pe teren. I-am întrebat pe mulți și i-am întrebat, uh, funcționează acest instrument în țara dumneavoastră? surprinzător a fost că există câteva instrumente care par să funcționeze mai mult sau mai puțin în toate statele membre, iar acestea sunt cerințele de eficacitate energetică pentru clădirile noi, clădirile renovate și certificarea energetică a clădirilor. Ce fel de instrumente sunt acestea? Ei bine, sunt regulamente UE eh, pe termen lung care introduc politici obligatorii. Celelalte eh, au trecut prin acele suișuri și coborâșuri de care vă spuneam. Unele guverne au dat mai mulți bani, eh, alții au oferit stimulente, în fine. Însă, aceste politici care vin în mod direct din legislația europeană sunt cele care au avut cele mai bune rezultate. Trecem mai departe. Ba nu, revenim. Un element care a mai reieșit din studiu este că e nevoie de mai multe afaceri în acest sector al eficacității energetice. energetice. Asta nu e nou. De ce afacerile se dezvoltă atât de bine în anumite state membre și în altele nu? Uh, pentru acest sector. Și ne-am dat seama că în țările în care există un cadru economic ce să permită mai ales IMM-urilor să Uh, transforme eficacitatea energetică în, în activitatea lor principală, nu ca un efect colateral, ci ca asta să fie um, businessul lor, atunci, în mod sistematic, uh, aceste potențiale de a obține eficacitate energetică au fost valorificate. Uh, directiva eficacității energetice a adus astfel de rezultate pozitive în unele state membre, dar în altele nu. Dacă se privește la potențial, atunci uh, se deschide portița și pentru alte servicii și oportunități. Uh, iată ce s-a întâmplat în regiunea mea. Nu puteți vedea titlul, dar vorbim de uh, <laughs> bățul, morcovul și tamburina, adică reglementare, uh, susținere financiară, stimulente și uh, campanii de conștientizare. Pentru că schimbarea nu începe în portofel, ci începe în mintea oamenilor. Iată de ce informația este foarte importantă. E exemplul de mix de politici pe care noi l-am promovat în regiunea noastră mică uh, ne-am dus om de om uh, să explicăm ce înseamnă și de ce vrem să facem aceste politici. Nu neapărat pentru uh, bani, ci pentru că există multe alte beneficii. În concluzie, ce doresc experții? Își doresc obiective ambițioase, pachet de politici coerent și fiabilitatea acestor politici, narațiuni pozitive cu care putem să transformăm Europa într-un lider în energia regenerabilă. Mulțumim foarte mult, doamnă Eger, pentru această prezentare. Vom discuta, desigur, mai târziu toate aceste puncte. Acum aș dori să îl invit uh, pe domnul James Drinkwater să ia cuvântul. Am văzut deja că a băut apă un pic mai devreme. Cred că toată lumea face această glumă pe seama numelui dumneavoastră. Dumnealui ne va explica în ce fel strategiile naționale și regionale pot fi un instrument eficient pentru modernizarea um, clădirilor în Uniunea Europeană. Dumnealui este consilier și coordonator uh, la World Green Building Council este un network uh, în cadrul Orizont 2020 dialoghează cu peste 2000 de părți interesate din 13 state europene pentru a implementa strategii naționale ambițioase de renovare. El coordonează și um, ce ține de eficacitatea energetică în orizont 2020 pentru uh, a stabili o, o ipotecă pentru eficacitate energetică. Domnule Drinkwater, aveți acum cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați menționat, organizația mea în ultimii doi ani a coordonat acest efort uriaș pentru a uh, elabora un eh, design al strategiei de eh, renovare și reabilitare a clădirilor și avem eh, peste 14 state membre și foarte multe orașe din Uniunea Europeană membre ale asociației noastre și am avut multe de învățat din acest proces. Aceste strategii de renovare joacă un rol important în ce privește reabilitarea termică a clădirilor și ce am putut să învăț din acest proces? Nu poți să arunci o pasăre eh, în sus, în aer. Există multe provocări sociale, pentru că trebuie să colaborezi cu oamenii și nu trebuie să uităm acest lucru când creionăm strategiile noastre. Și eh, asta se poate ilustra printr-o eh, comparație. Una e să arunci o piatră în sus și alta e să arunci o pasăre pasăre în sus. Dar uh, noi uh, trebuie să uh, elaborăm o strategie adecvată, pentru că avem de-a face cu un organism complex când este o pasăre și um, va trebui uh, singură să-și orienteze până la urmă traseul. Deci noi trebuie să încetăm să încercăm să aruncăm o pasăre în sus uh, și să încercăm să avem uh, strategii care sunt umane. Deci trebuie să avem o consultare cu publicul beneficiar când elaborăm strategia noastră de renovare. Iar de la consultare trebuie să mergem după aceea la o construcție uh, a unei comunități, să existe platforme care se intersectează um, uh, între entitățile direct implicate. Trebuie să măsurăm și calitatea colaborării între diversele grupuri de actori direct interesați pentru a putea alcătui echipa corectă. Și din experiența mea în ce privește eficiența energetică și comunitățile care se implică în uh, ce privește utilizarea energiei regenerabile, oamenii uh, nu stau întotdeauna la aceeași masă. Dar noi trebuie să ne gândim și la o uh, strategie legată de planificarea urbană în general. Este vorba de o strategie mai amplă și de aceea comunitatea entităților direct interesate trebuie să fie alcătuită, pentru că e calitatea acestui proces până la urmă va determina calitatea soluțiilor care se găsesc. Și cum am spus și înainte de acest proces, băncile, eh, cei care acționează în domeniul imobiliar, la academică eh, și alte entități niciodată nu au fost aduse la un loc când s-a elaborat o strategie, iar acest lucru ar fi esențial. O altă chestiune pe care doresc să o menționez. În aceste strategii trebuie să trecem de la prezentarea generală a unor strategii la un cadru care să ofere și impactul strategiei. Deci, când uh, elaborăm acest proces, constatăm că la fiecare stat membru există între 50 și 100 de inițiative majore uh, care însă se lovesc de anumite bariere ale pieței în respectivul stat. Trebuie să existe o conștientizare, trebuie să existe competențe, trebuie să existe reglementări corespunzătoare care să permită realizarea inițiativelor și este câteodată extrem de dificil să determin cele mai bune practici um, în baza impactului lor. Deci este nevoie de resurse uh, uriașe care să coordoneze strategiile. Ce ni s-a părut a fi foarte eficient este să um, conștientizăm la nivelul comunităților uh, valoarea uh, strategiei, să conlucrăm în echipe, să uh, înțeleagă oamenii care sunt obiectivele colective. Pentru că de multe ori, ca în cazul unui stol de păsări, s-ar putea întâmpla ca fiecare să-și aleagă până la urmă propria rută. Tocmai de aceea trebuie să informăm în legătură cu soluțiile cele mai bune. Și um, Imaginați-vă o companie de inginerie locală care acționează într-un oraș, își propune o eficiență energetică până în anul 2050, dar ă, au nevoie de ă, cercetare, de un departament de marketing, de oamenii ă, care să lucreze, de finanțare. Trebuie să lucreze ca o echipă și să aibă o strategie bine Uh, organizată. În ce privește uh, aceste uh, ipoteci în eficiența energetică. Este nevoie de un plan în Europa pentru a ajunge la scenariile um, legate de o eficiență energetică maximă. Iar de fapt, trebuie să existe garanția că proiectul este rezistent, că renovarea unei clădiri uh, este un instrument cheie pentru uh, a ajunge la eficiența energetică și la implementarea um, recurgerii la uh, resurse regenerabile, pentru că doar atunci investitorii uh, vor fi dispuși să financeze uh, respectiva reabilitare. Și revin la ceea ce am spus la început. Este vorba despre oameni. Trebuie să ne gândim la eficiența costurilor. Trebuie să combinăm aici metodologia de eficiență energetică maximă cu rentabilitatea costurilor. Pentru că 1% uh, ar putea să fie costuri uh, energetice. Oamenii uh, Uh, sunt, uh, reprezintă 90% până la urmă din uh, costurile um, operative, echipa cu care lucrezi. Tocmai de aceea trebuie să fie o echipă performantă, nu doar o performanță energetică a clădirii. Și um, productivitatea până la urmă este esențială și la nivel macro iar în ce privește proiectele pe care le elaborăm, trebuie să dispunem de instrumentele uh, corespunzătoare, um, o uh, matrice de inteligență și o matrice economică care să uh, funcționeze. Și am început prin uh, imaginea um, demersurilor de renovare, de reabilitare în comparația de a arunca uh, o pasăre în aer. Eu cred că până la urmă acest lucru trebuie să-l avem în vedere. Mulțumesc foarte mult. Am fost <laughs> uh, impresionat de exemplul dumneavoastră cu pasărea. Știți când când am lucrat într-o companie americană. Mi s-a spus că uh, ne plac gâștele sălbatice <laughs> atâta timp cât uh, bine informate. Mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul domnului Peter Wouters, care va vorbi despre uh, contribuția cercetării și inovației în domeniul construcției și în sectorul uh, eficienței energetice. Domnul Wouters este director de dezvoltare și valorizare a cercetării în domeniul clădirilor în Belgia și a fost manager uh, al unei rețele internaționale privind uh, ventilarea și performanța energetică. Are competențe în uh, reglementare în acest domeniu. Domnule Vauters, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu cele trei concluzii pe care apoi uh, Um, le voi explica. Întâi, politicile naționale uh, și noile reglementări trebuie să țină cont de facilitarea unei evaluări corecte um, ale inovării clădirilor și tehnologiilor de control. Um, apoi, uh, a patra revoluție industrială în, uh, poate să contribuie substanțial la implementarea mai inteligentă a politicilor energetice în domeniul clădirilor, dar e nevoie de pregătire și politicile de renovare și soluțiile um, nu trebuie să țină cont doar de soluțiile prezente sau existente azi, dar trebuie să, se gând- să necesite și acțiuni uh, specifice. Um, trebuie să ținem cont uh, de clădirile aproape neutre din punctul de vedere al energiei. Trebuie să existe um, uh, politici pentru performanța energetică a clădirilor uh, pe care, în care oamenii să aibă încredere și uh, impactul asupra mediului trebuie să țină cont de parcul construit actual, de, uh, dar și faptul că acesta se va reduce mult până în 2050. În ceea ce privește contextul tehnologic, multe evoluții sunt foarte interesante. Se progresează în domeniul uh, construcțiilor digitale uh, și al modelizării informatice a clădirilor, iar energiile regenerabile vor acoperi o parte din ce în ce mai mare a producției de energie până în 2050. Uh, primul punct s-a referit la politicile și gestionarea sistemelor în domeniul clădirilor uh, apar uh, îmbunătățiri mari, uh, cum ar fi izolarea cu vid, de exemplu. Există tot felul de tehnologii de încălzire, răcire, pompele de căldură, sistemele geotermice și așa mai departe, iar în domeniul tehnologiilor inteligente apar evoluții interesante de asemenea. Toate acestea au potențialul de a reduce substanțial cererea de energie, deci consumul clădirilor, apar oportunități de o, pro, de o producție mai bună și de un control mai bun uh, și acesta va fi foarte important uh, din punctul de vedere al tehnologiei și climei pentru cetățeni. Care sunt provocările, mai ales pentru statele membre? Uh, e bine, transpunerea directivei privind performanța energetică a clădirilor în legislația națională, ținând cont de aceste tehnologii inovante în calculele de la nivel național. Dacă nu, oamenii nu vor folosi aceste posibilități. Recent am uh, încheiat proiectul uh, QualiCheck care arată că statele membre uh, trebuie să îmbunătățească modul în care încurajează folosirea tehnologiilor inovante dacă nu există cadrul legislativ uh, care să permită o abordare simplă a inovării, atunci pur și simplu se blochează inovarea ce înseamnă Construction 4.0 sau a patra revoluție industrială, digitalizare. Ei bine, um, mai ales uh, în domeniul clădirilor, e vorba de modelizarea informatică a clădirilor, e vorba de modelele informatice uh, pentru clădirile noi, care să țină cont de toate activitățile consumatoare de energie. Acesta este un instrument foarte important pentru punerea aplicarea politicilor energetice și am făcut o listă a câtorva provocări sau preocupări legate de această abordare. Bineînțeles, dacă dorim uh, clădiri aproape neutre din punctul de vedere al energiei, Um, situația devine foarte complexă pentru arhitecți, pentru consultanți în domeniul energiei. Trebuie să, să se facă evaluări. Um, transpunerea directivei uneori pune bariere în calea inovării. Este dificil să se evalueze corect uh, o serie de probleme, cum ar fi supraîncălzirea, Deseori uh, nu se fac suficiente verificări, um, deci nu se aplică în practică standardele. Um, pe de altă parte, chiar dacă obiectivul general în fiecare stat membru este același, fiecare țară are propria metodă și uh, dacă lucrurile sunt prea simplificate, fiecare țară face lucrurile diferite și are rezultate diferite. Dacă vă uitați pe Google Maps, de exemplu, Uh, veți vedea că situația este foarte diferită de la o țară la alta. Uh, există și indicatorul de evaluare inteligentă. Este important să privilegiem această abordare, dar există limite. În fine, uh, când vine vorba de dezvoltarea energiilor regenerabile, trebuie să se țină cont și de o evaluare globală și asta nu este simplă, având în vedere că metodele sunt naționale. În ceea ce privește modelizarea informatică a clădirilor și Construction 4.0, um, este important să se strângă date nu doar pentru consumul de energie, dar și pentru alte uh, motive. În același timp se poate simplifica procesul, dar și se poate face o analiză mai rafinată. Există potențialul unei respectări mai robuste a cadrului pentru că se știe mai exact ce este în model și de aceea este mult mai simplu de organizat respectarea cadrului. Uh, Um, se abordează mai eficient inovarea, se aplică mai bine metoda din directiva privind performanța energetică a clădirilor și se modernizează procesul de design. Avem o serie de uh, proiecte în domeniu cu potențial de a contribui la mai bună calitate până la urma clădirilor uh, și Eh, se poate evalua mai simplu ciclul de viață din punctul de vedere al mediului și poate duce la schimbări majore. Deci, pentru, practic, pentru a, um, autoritățile de reglementare, uh, punerea în aplicare este foarte importantă. Din punctul de vedere a standardizării, trebuie să vedem cum ne putem optimiza standardele pentru a obține uh, o um, folosire cât mai largă a modelizării informatice a clădirilor. Energiile regenerabile sunt foarte importante. Deseori abordăm uh, provocările pe termen lung pentru 2050 și ne, găs- ne gândim la soluțiile de azi pentru soluțiile de mâine. De exemplu, este clar că trebuie să, uh, uh, uh, să izolăm mai bine clădirile, să folosim sisteme de încălzire mai eficiente din punctul de vedere al, al uh, consumului de energie, dar poate azi poți să folosești un boiler uh, sau o centrală pe bază de condensare, dar poate peste 20 de ani voi folosi o altă tehnologie de exemplu, o pompă de căldură. Uh, deci este important ca astăzi să ne pregătim cetățenii și politicile pentru uh, obiectivele pe termen lung, pentru că potențialul acestor noi tehnologii este mare. Pe de altă parte, clădirile trebuie să devină foarte, bine, foarte eficiente din punctul de vedere al energiei, deci foarte bine izolate, dar fiecare și fiecare componentă trebuie să fie bine izolată. Uh, de exemplu, în Regatul Unit, Belgia sau uh, țările de jos, multe clădiri nu sunt izolate, sunt ușor de izolat. Performanța este însă modestă. Putem spunem, să spunem că dacă clădirea este bună, merită izolată, iar când vine vorba de izolarea podelei, dacă costă prea mult, trebuie să ne întrebăm dacă merită. Iată, acestea au fost cele trei concluzii ale mele uh, și explicațiile acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Voters. Ultimul, facilitarea autoconsumului de electricitate. Domnul uh, uh Segador Vegas este director al AG Politehnică Industrială. Uh, este de asemenea președintele Asociației Spaniole pentru Încălzire și Răcire ATECIR. Aveți. Mulțumesc foarte mult. Aș prefera să fac prezentarea mea în limba spaniolă. Invitación, eh, es un placer. Mulțumesc pentru uh, invitație. Am venit aici pentru a vă explica experiența noastră cu un proiect european în care am făcut schimb de bune practici și de experiență cu diferite țări în domeniul energiei fotovoltaice și autoconsumului. Mai întâi doresc să vă spun că energia în uh, regiunea noastră este în sud-vestul Spaniei și 100% din energia noastră este energie regenerabilă. 68% este energie solară și restul este, energie, este hidroenergie. Um, după cum vedeți din uh, procentul de acoperire, um, energia fotovoltaică de autoconsum um, uh, reprezintă puțin un procent mic. Um, pot să vă dau câteva date pe care poate le cunoașteți deja, dar arată importanța energia fotovoltaică de autoconsum. Energia fotovoltaică a crescut uh, în uh, ultimii ani, au scăzut, uh, au scăzut mult costurile și a crescut eficiența acestor instalații electrice, care sunt foarte simple, e nevoie de puțină întreținere și sunt friabile. Deci nu e nevoie de gestionare specifică a acestor instalații. Sistemul uh, electric însă este puțin eficient, se pierde foarte mult din energie. Energia fotovoltaică de autoconsum uh, are pierderi între 3 și 5% doar o instalație fotovoltaică pe uh, un acoperiș înseamnă că nu există niciun impact asupra mediului. Deci se evită astfel anumite aspecte negative sau anumite consecințe negative asupra mediului. Și ultima informație, clădirile au un potențial enorm de reducere a uh, emisiilor. Uh, E vorba de un potențial de 40% din energia totală. Deci um, energia fotovoltaică de autoconsum uh, poate să contribuie mult. Această tehnologie de autogenerare este cea mai uh, obișnuită din Uniunea Europeană și reprezintă 80%, 80% din locuințe pot, au potențial de autoconsum. Uh, lipsa de cunoștințe din partea utilizatorilor, nevoia de finanțare și altele sunt obstacole în care acestora, dar există și incertitudini când vine vorba de legislație și, ace- și aceasta este o barieră majoră. Pe hartă vedeți acoperirea în Europa cu agenție, energie fotovoltaică de autoconsum. Este foarte scăzută în Uniunea Europeană. În anumite țări, ca Italia și Spania, sunt, este, reprezintă între 5 și 7% din energia totală consumată. Deci între 5 și 7% este energie um, fotovoltaică de autoconsum. Um, vedeți că în Danemarca autoconsumul uh, este dublu față de Spania. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e nevoie de instalații de două ori mai mari și cu costuri duble. Și totuși aceste țări fac eforturi pentru a avantaja această tehnologie. În Spania, anumite comunități autonome au legislații specifice. De exemplu, regiunea mea anul, tre- în anul trecut s-a aprovat sau s-au adoptat ajutoare între 20 și 40% din costul instalației, ceea ce înseamnă că a crescut și numărul instalațiilor de autoconsum uh, de 1,5 MW uh, și au crescut și sistemele, numărul sistemelor de stocare și a capacității de stocare a acestei energii. Pe următoarea hartă vedeți cum aplică an, în al treilea rând posibilitatea de a plăti pentru energia care uh, este dată în rețea. Uh, primul grup de țări care nu plătesc, unde nu se, nu se, grupul cel mai des întâlnit cu galben este grupul țărilor cum ar fi Germania, Austria, Republica Cehă sau Portugalia, Marte, um, Malta, Suedia sau Franța. Și legislația acestor țări face să funcționeze acest sistem într-un fel sau altul. Vă dau câteva exemple pe care le-am și nivelul ajutoarelor uh, oferite în fiecare țară pentru aceste instalații este foarte diferit. Vedeți în primul exemplu că cum arătare ne permit să tragem concluzii. În al doilea exemplu, vedeți o instalație din uh, Uh, Suedia comparată cu una din Spania. Exemple de cooperative și vedeți aici un exemplu din Germania în care cooperativele folosesc în comun aceste instalații. Um, deci există un inter... Foarte pe scurt pentru a vorbi despre Uh, pachetul uh, de eficiență energetică și valoarea acestora, cum ar fi electrică a viitorului, trebuie să aibă un rol important uh, consumatorii, pentru că vor fi, act, vor fi actori esențiali în cadrul acestui sistem, dacă se schimbe des. Dar întrebarea este cum se poate face acest lucru în toate statele membre, cum ne putem asigura că legislația nu se va schimba în anumite state. Să se interzică folosirea sistemelor de raționare Trebuie să clarificăm și conceptul uh, clădirilor cu consum de energie acestor instalații uh, de um, uh, autoproducție de energie fotovoltaică și autoconsum. Deci, barierele legislative sunt cele eficientă folosirea autoconsumului și domotica poate să joace un rol important în acest sens. Um, sistem, instrument de finanțare de la nivel european, pentru că finanțarea este deseori uh, o piedică în care a uh, adoptării acestor sisteme. Deci ar fi bine să există, trebuie să profităm de această tehnologie și cu cât o folosim mai repede, cu atât vom obține rezultate mai bune. Mulțumesc! Thank you very much, Professor. Mulțumim foarte mult. Două minute fiecare. Thomas. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru toate aceste informații de mare calitate. M-aș concentra pe renovare. A construi o clădire nouă uh, energie, cu energie pasivă sau chiar care produce energie e ușor. Însă, provocarea reală e ce facem cu clădirile existente. Este high-tech, low-tech și industria de construcții. 90% din actorii de pe piața construcțiilor uh, uh, angajează sub 10% din uh, lucrători. Deci e un dezastru din punctul de vedere al competențelor. Uh, constat că se începe, se poate face legătirea între pașaportul de renovare și uh, aspectele digitale, cum putem aduce lucrurile la oaltă și care este viitorul? Din punctul meu de vedere, e nevoie de renovări 3D Uh, care se pot face într-o săptămână, nu în luni și luni de zile, la nivel de design. Um, până la urmă, intrăm deja într-o perioadă. Stimulează uh, renovarea profundă și transferul la electricitate. Ideile pe care le-am promovat ani și de zile, uh, e de a uh, face legătura um, la nivel de finanțare, nu cu proprietarul, ci cu clădirea însăși, sunt eficiente din punct de vedere al costului pentru statele membre și ascultând prezentările, acum mai mult decât niciodată au nevoie să se decarbonizeze și se introduc multe uh, mijloace noi de a realiza acest lucru. Mulți uh, au spus strategia lor de marketing și de piață? Această conștientizare publică a nevoie de a decarboniza absolut toate fațetele uh, economiei, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre. Trebuie să creăm stimulente și oportunități pentru a realiza acest lucru. Sunt de acord cu Claude în ce privește clădirile. Cu o săptămână în urmă E vorba de o zonă urbană și fiecare casă din această zonă rezidențială un boiler în spatele casei. Cred că trebuie să obligăm ca măcar în ce privește construcția de case noi, ca... cred că majoritatea consumatorilor nici măcar nu știu care e potențialul nici măcar nu se gândesc că ar putea într-o zi face așa ceva. Deci există, cred eu, oportunități uriașe pentru a face astfel de lucruri, dar noi, din păcate, nu transmitem acest mesaj ți să apară. Și mă întreb cum putem uh, ajuta ca toate aceste idei să devină realitate. Noi aici ne întrebăm dacă ne dorim obiective naționale sau obiective europene și, spre surpriza mea, cei care invocă mereu Europa au diferența de industrializare a, între statele membre. Anumite state se dezindustrializează rapid, pierd locuri de despre păsări. este și o pasăre foarte mare într-o cușcă și anume vorbim aici de clădirile guvernamentale. Sesia statului, a guvernului. Vă așteptați ca acele guverne care promovează astfel de subiecte uh, tot timp, de stat, cu clădirile proprietate personală. Și o întrebare în ce privește uh, fondul de clădiri. O întrebare simplă, umul. O întrebare. Ați menționat că o seamă de țări se descurcă foarte bine, iar altele nu prea bine. E oare un Aș sugera să avem acum o rundă de răspunsuri și dacă mai aveți și alte întrebări, cred că vom avea timp să le adresăm. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. M-ați întrebat uh, dacă obiectivele trebuie să fie naționale sau europene. Mă gândesc că vă referiți la energii regenerabile. În acest context mi-ați adresat întrebarea. Uh, pentru 2020, sigur, avem uh, obiective naționale care se adaugă la cele europene și e păcat că nu avem uh, avem astfel de obiective și pentru 2030. Motivul este că nu putem crea suficientă uh, certitudine pentru investitori, dar desigur va exista un proces prin care să ne asigurăm că oricare vor fi obiectivele finale pentru 2030, asupra care se va cădea de acord, atunci contribuțiile țărilor la acel obiectiv se vor adăuga la obiectivul UE. Sigur, va fi un proces complicat care va dura câțiva ani, nu este ideal, dar sper să obținem ceva care să aducă mai multă claritate. În al doilea rând, în același context, sigur că vorbim de eficacitate energetică și energii regenerabile. Dar avem și CO2, nu-i așa? Și emisiile de gaz cu efect de seră. Iar aici uh, cadrul pare să fie ceva mai robust, asigurându-ne că politicile energetice și politicile pentru mediu, politicile de climă, um, merg mână în mână, este un element foarte important din răspunsul global. Și uh, doamna Edgar a arătat ce de care vorbea. Aș începe cu Claude. Într-adevăr, preț scăzut la carburanții fosili eh, aduc prejudicii sectorului eh, eficacității energetice. Deci, ce ne-am dorit Uh, din partea dumneavoastră ca este să interziceți boilerele pe bază de carburanți fosili în clădirile noi. Interzicere. În trecut, uh, riscul de reglementare era prea mare, însă acum, într-un nou cadru legislativ, ar fi o încurajare îmi dau seama că probabil nu puteți impune așa de pe zi pe alta, dar a încuraja statele membre ca măcar să interzică boilerele pe bază de petrol sau alți carburanți fosili ar fi de foarte mare ajutor. Asta ar conferi stabilitate cadrului și măcar acelor guverne care sunt ambițioase. Decarbonizarea industriei, da. Cred că e un element de actualitate și în propria mea țară um, conduc o inițiativă foarte importantă, pentru că avem industrie manufacturieră și știu ce spuneați. Vrem să arătăm că decarbonizarea nu prejudicează competitivitatea, concurența industrială, ci din potrivă aduce beneficii și e unul din mesajele pe care trebuie să-l promovăm. Obiective europene. Sunt ca un business plan, ne oferă și nouă stabilitate tuturor celor care vor să uh, facă lucruri bune. Iată de ce noi credem că e nevoie de obiective la toate nivelurile, UE, național, regional, local. Oamenii trebuie să poată compara efortul pe care îl fac cu niște cifre clare. În ce privește topul uh, despre care vorbeați, nu e ierarhizarea noastră, ci ceea ce ne-au spus experții, cum percep ei progresul în propria lor țară. Deci sunt cifre relative care nu reflectă eficacitatea energetică și consumul în cifre exacte, dar e percepția experților în viața de zi cu zi. Uh, felul în care noile politici, noile programe au fost implementate și cum au impactat viețile noastre și cum am reușit să progresăm. Aceste situații de pe teren, uh, fie că e vorba de experți din industria, de sectorul public, uh, Itelor pe care le acordă și băncile din acest punct de vedere și pentru noi, da, sigur, itelor pe care le acordă și băncile din acest punct de vedere și pentru noi, da, sigur, să-și asume un rol cheie, trebuie să existe o uh, rețea urbană din acest punct de vedere care să își asumi uh, clădirile istorice, trebuie să fie renovate, există responsabilități în acest punct de vedere. Este nevoie să se investească mai mult uh, în designul imobilelor și din acest punct de vedere, energia de construcție trebuie de asemenea avută în vedere o eficientizare. Există foarte multe provocări, dar uh, trebuie să ne gândim voia de a um, lucra în echipă din acest punct de vedere pentru a ține seama de toate uh, considerentele și accentul pe competențe acestea uh, pot fi până la urmă prin comunic uh, inițial. Provocarea era cum să uh, reducem consumul de energie pentru încălzirea clădirilor. Acum este nevoie de o abordare. Pot exista diferențe între diversele tipuri de clădiri, dar cred că această viziune generalistă îmi cer eh, scuze, eh, văzute eh, împreună. Dacă mă gândesc la ce se întâmplă în țara mea, noua coaliție renunță la obiectivele de protecție a mediului, se mizează în continuare pe utilizarea cărbunelui. V-aș întreba, unde vedeți oare nu ar trebui Uniunea Europeană să aibă niște cerințe mai ferme, să stabilească niște obligații față de modul în care a acționat până acum din acest punct de vedere. Și o a doua chestiune. S-a spus că eficare deja suferă în urma sărăciei energetice în care există probleme eh, la nivelul unor minorități naționale care trăiesc în eh, Cocioabe. Eh, ce se va întâmpla aici cu proiectul? La urmă și un, o structură a finanțării corespunzătoare pentru ca lucrurile să poată să meargă. Dar știți că până și în Germania există probleme. Așteptăm acum o hotărâre diesel. Mulțumesc, domnul Turmes. Dați-mi voie și mie să uh, mai adaug o întrebare. În ce privește competențele, ieri am avut o întâlnire cu Pierre Laloir uh, din Franța este vorba de probleme europene sau de probleme naționale care ar trebui eh, până la urmă să determine eh, competențe mai ridicate sau oare industria constructoare are o structură, o înfățișare foarte locală pentru că ă, poate ar fi nevoie de programe europene care să stimuleze dezvoltarea unor regiuni ca Extremadura sau altele, să ă, încerce pe plan local să îmbunătățească competențele. Ce gândiți dumneavoastră despre asta? O altă chestiune. Există un lobby ă, al proprietarilor de imo clădirilor Păi, eh, până la urmă, cred că eh, există băncile care stimulează eh, această la urmă să învingem rezistența sau practica acestor lobbyiști pentru că uh, invitații noștri care se consideră calificați să răspundă la aceste întrebări să o facă. Nu pot să decid eu cine ar trebui să răspundă la aceste întrebări. Um, well, um... Doamna Eger, uh, dați-mi voie să comentez puțin întrebările puse și o voi face în limba germană statele membre blochează poate multe lucruri. De statele membre uh, blochează unele inițiative ale regiunilor și a cetățenilor. Și asta nu este o situație nouă în Uniunea Europeană. Din uh, punctul de vedere al experienței mele, um, până la urmă politicile trebuie să aibă o valoare pentru cetățean. Deci uh, nu putem argumenta doar prin demersuri menite să protejeze mediul înconjurător. Am făcut asta timp de ani de zile, dar dacă aduci argumente care interesează pe cetățeni, competitivitatea, în regiunea mea s-a schimbat guvernul și toate politicile eh, legate de energoeficiență se bazează acum pe competitivitate industrială și în felul acesta eh, am găsit un argument eh, pe care îl plac cei care se află în clipa de față la putere. Deci, ce funcționează pentru statele membre uh, poate funcționa pentru oricine care are anumite rezerve, ca de pildă Asociația Proprietarilor de Imobile. Până la urmă, trebuie să le găsim uh, punctul sensibil. Pro, de pildă, cre, sigur, creșterea valorii uh, proprietății respective poate fi un argument. Uh, iar în ce privește industria uh, de construcție în țara mea um, este 100% uh, loc, o industrie 100% locală. Dar uh, de multe ori cei care sunt angajați, lucrătorii, nici măcar nu vorbesc germană. Este o provocare. Dacă clientul uh, este foarte ferm în solicitările sale, uh, acest uh, deziderat până la urmă se va realiza. Um, trebuie să știe foarte clar, nu vreau boilere bazate pe combustibil fosil sau nu vreau alt tip de energie dar și noi uh, trebuie să exercităm o presiune dinspre Europa, spre legislația națională și după aceea spre uh, constructor. Da. Uh, în ce privește competențele în sectorul construcției, da, sunt chestiuni locale. Dar știți că acum 5-6 ani Um, toată și competențelor în domeniu și uh, există o serie întreagă de proiecte europene din acest domeniu. Uh, sigur că bă, au o utilitate poate diferită pentru diferitele state, dar Europa trebuie să stimuleze, să faciliteze, uh, să accelereze în ce privește problema statelor naționale, da, există unele lacune în uh, cunoștințe, dar uh, E vorba și de costurile uh, surselor regenerabile de uh, energie, utilizarea um, sporită a resurselor regenerabile um, are un efect benefic uh, macroeconomic, creează locuri de muncă, merită um, o mai mare atenție. Iar în ce privește politicile europene, ar fi frumos să Um, Vorbim despre eficiență, despre regenerabile, dar putem vorbi și despre un confort sporit pentru oamenii care locuiesc în aceste clădiri reabilitate. În țările de jos există un program interesant uh, privind uh, invităm oameni care vin din acest sector al proprietarilor imobiliari. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări excelente și Ah, dear friends, ladies and gentlemen. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, haideți să începem imediat să nu pierdem vremea. Subiectul este unul bine cunoscut. Bună dimineața tuturor! Îmi pare rău că nu am putut participa la audiere la atelierul care a avut loc uh, până acum câteva minute pentru că avem cu toții tot felul de obligații și pentru mine a fost uh, imposibil să vin mai devreme. Începem, începe curând următorul trilog privind energiile regenerabile. Uh, ieri a început, uh, început să discutăm despre guvernanța Uniunii Europene. Cred că a fost un început bun alături de Comisia Envi. Deci, suntem în, într-o luptă, într-o luptă importantă pentru pachetul energiei ecologice. Mă bucur că ați participat la discuția de, din această dimineață. Uh, un atelier foarte important privind energi energiile regenerabile și eficiența energetică. Ieri, după cum vă duceți aminte, am avut o audiere privind piața internă a gazului natural în legătură cu modificarea directivei uh, Uh, privind această piață a gazului natural. Astăzi discuția continuă. E vorba de norme comune pentru piața internă a gazului natural. Doresc să spun încă de la început că nu cred că trebuie să vă dau Uh, detalii foarte tehnice. S-au depus 142 de amendamente, nu foarte multe, deci. De altfel, directiva e foarte scurtă, sunt doar trei pagini, poate cea mai scurtă din uh, mandat, deci nu e un text foarte complicat. Comisia a făcut această propunere de modificare a directivei actuale privind piața gazului natural după solicitările repetate ale uh, membrilor Parlamentului European. Revizuirea propusă are un domeniu de aplicare limitat și este tehnică, pentru că mm, deja principalele revizuiri a directivei au fost puse în aplicare. Dar această propunere trebuie să umple, să acopere vidul normativ care uh, a fost consecința um, divergențelor interpretare a um, legislației actuale și, în, și din cauza selectivității statelor membre în aplicarea uh, normelor uh, când vine vorba de conductele de gaz. Așa cum s-a spus la audierea de ieri, avem o întârziere de cel puțin 9 ani așa cum a spus și unii dintre dumneavoastră. Să nu uităm că, deși întotdeauna e mai bine mai repede decât uh, mai târziu, e mai bine repede, mai târziu decât niciodată. Deci, haideți să facem schimbările necesare și să le punem în aplicare fără a mai pierde timpul, cât de repede. Acesta este unul dintre cele mai importante mesaje din punctul meu de vedere în proiectul meu de raport. Am introdus doar câteva adăugiri pentru a completa propunerea comisiei, care mi s-a, potri- mi s-a părut foarte multe amendamente, sau nu prea multe amendamente. Sunt uh, sigur că astfel vom putea să pregătim câteva amendamente de compromis rapid pe baza proiectului meu de raport. Și aș dori să adaug că am dorit să le propunem poate săptămâna viitoare. Să fie un text scurt, tehnic. Într-o săptămână ar trebui să putem să pregătim toate amendamentele și apoi să votăm, să așteptăm votul de pe 21 martie. Mm, pe piețele uh, și pe, în cadrul reglementării pieței interne. Ceea ce e îngrijorător din punctul meu de vedere este poziția Consiliului, pentru că avem mare nevoie de poziția Consiliului în martie ca să putem să începem trilogul în amendamente. Un scop de aplicare, domeniu de aplicare foarte limitat. Deci, poziția Consiliului este foarte importantă. Este important ca Consiliul să ajungă la o poziție comună și ne așteptăm din partea președinției bulgare să facă ce este nevoie. Când voi lucra la amendamentele de compromis, voi ține cont de toate discuțiile noastre uh, precedente de la ITRE, inclusiv cea de azi, rezultatul consultărilor actorilor interesați făcute de comisie ITRE. Dragi membri ai Comisiei ITRE pentru mine. Amendamentele dumneavoastră sunt extrem de importante, deci aș dori să aud de la dumneavoastră care dintre ele și de ce sunt, după părerea dumneavoastră, cruciale pentru a îmbunătăți și pentru a consolida proiectul meu de raport. Așa că acum vă ascult. Ca și shadow raportor vreau să subliniez încă o dată ceea ce am mai spus și reunile precedente și ieri și am să spun și astăzi din nou Uh, și anume că modificările aduse acestei directive ar fi trebuit să intre cât mai repede în vigoare, exact pentru motivul de a avea o piață a gazelor naturale. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sirichiotis de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele depuse confirmă îngrijorările noastre în legătură cu consecințele negative ale propunerii de directivă. De aceea, mai mulți uh, eurodeputați uh, sprijină uh, refuzarea completă a acestei directive. Uh, mai mulți colegi consideră că prevederile acestei directive sunt inacceptabile. Fără o evaluare de impact conform liniilor directoare. Această, noi suntem de părere că această directivă pur și simplu manipulează statele membre când vine vorba de tranzacțiile cu țări terțe. Comisia încearcă să controleze și gazoductele de export de gaz natural spre țările terțe. Această propunere are obiectivul de a anula, practic, de a elimina drepturile statelor membre. În loc să propună soluții și de a avea inițiative pentru a găsi soluții, pentru aprovizionarea cu energie, uh, Comisia, prin intermediul acestei directive, nu face decât să creeze noi probleme, atât pentru gazoductele actuale, cât și pentru cele noi. anumite gazoducte vor aduce gazul în Uniunea Europeană și perspectivele care se deschid cu această propunere de directivă ne îngrijorează mult. Și, domnule președinte, aș dori să mă adresez dumneavoastră um, în calitate de președinte al comisiei noastre și fac apel la adresa dumneavoastră să aveți o inițiativă să, pentru a se face presiune asupra Turciei pentru că ea să pună capăt acțiunile, acțiunilor sale ilegale în zona economică exclusivă a Ciprului. Vorbesc despre asta acum pentru că discutăm despre consolidarea pieței europene a gazului natural, în timp ce de mult deja Turcia împiedică o firmă italiană să intre în zona exclusivă economică a Ciprului, pentru a participa la consolidarea securității energetice a Uniunii Europene. În Consiliu s-a făcut de altfel o recomandare în legătură cu aceste acțiuni legale ale Turciei, dar Turcia continuă um, aș, uh, să facă acest lucru, de aceea cerem Uniunii să um, uh, facă presiune asupra Turciei pentru a pune capăt acestor acțiuni legale și uh, Vă cer, domnule președinte, să faceți acest lucru pentru că azi nu are niciun sens să discutăm despre consolidarea securității energetice dacă la frontierele noastre au loc astfel de acțiuni ilegale. Mulțumesc! Ca să lămurim lucrurile trebuie să discutăm cu raportorii și raportorii din umbră uh, competențele Uniunii Europene, pentru că ne-am dorit ca, uh, la nivel de Comisie Europeană, competențele să fie consolidate. Era diferită de acest imperiu. Eu cred că ar trebui să fim mândri. Deci, acum uh, avem garanția că în situații de criză putem acționa mai eficient. Apple. Dumneavoastră sunteți un fel de lobbyistă ultimativă pe care am auzit-o în acest Parlament. Faceți o sugestie. Apple. Dumneavoastră sunteți un fel de lobbyistă ultimativă pe care am auzit-o în acest Parlament. Faceți o sugestie inteligentă. Sugerați să nu existe excepții dar noi avem nevoie de aceste excepții pentru a în um, um, mari furnizori. Um, și avem nevoie de aceste excepții pentru a câștiga în acest joc. Sigur, uh, și eu sunt uh, puțin sceptic, dar cred că ar trebui să punem uh, cărțile pe masă. OMV-ul Uh, și, și uh, colegii noștri din Europa răsăritene să poată să profite. Nica are dreptate când se plânge de situația existentă. Bulgarii au dreptate când se plâng, țările baltice, polonezii au dreptate când se plâng uh, de politicile Gazprom. trebuie să punem capăt până la urmă acestui monstru de pe piața gazului natural din Europa. Uh, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul, pentru că eu uh, găsesc că este nedrept uh, când discreditați OMV-ul. OMV-ul uh, lucrează de 50 de ani cu Gazpromul, dar nu cu intenții rele pentru că este o întreprindere listată pe bursa din Austria și uh, are o guvernanță corporatistă impecabilă. Nu cred că puteți să uh, folosiți termenul Gazprom Gang. Uh, eu uh, sigur că trebuie să fiu favorabilă găsirii unei soluții politice pentru a pune limite la un moment dat acestui furnizor din Rusia dar uh, ne dorim până la urmă o securitate a furnizării gazelor naturale cetățenilor europeni la prețuri accesibile. Și acesta este și obiectivul uh, pentru care pledez eu. Dar mă întreb dacă prin măsurile pe care ni le propunem putem atinge acest obiectiv. Well, I understand that we take care of... Înțeleg că eu să iau lucrurile cât mai calm. Domnul Rubi, care dori să intervină acum, și v-aș ruga să încercați să vedeți cât... Capăl, dacă uh, dacă până acum OMV-ul a colaborat foarte bine cu și prin noile instalații, iar dacă mă uit la harta Europei, Austria eh, are mai degrabă legătură cu sudul Europei decât cu țările baltice. Deci eh, conductele nu ar trebui să se deranjeze, dar asta este poziții a barbarei și a atitudinii critice a barbarei să uh, mai intervină. Deci, vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, mulțumesc și Comisiei Europene. Ieri am încercat în piața energetică și în domeniul pachetului de energie curată. Deci, funzime Uh, pentru că Uniunea Energetică este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și dumneavoastră uh, puteți să uh, fiți foarte. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc de asemenea că ne oferiți ocazia să comentăm amendamentele. V-aș aminti întâi, deci mai repeta acele argumente, am spus-o data trecută, m-aș concentra acum pe amendamentele individuale, care regretând din nou că nu există o evaluare de impact pentru această propunere. Aș începe prin a sublinia că nu fac o evaluare de impact, nu încălcăm tocmai aceste reguli. Propunerea într-o situație foarte specifică pentru comisie. Uh, um, Va trebui să parcurgem cu atenție toate amendamentele, sunt importante, um, poziția comisiei, poziția grupurilor politice um, pentru proiectul de raport și um, pentru propunerea comisiei și amendamente pe marginea acestui proiect de raport. Dați-mi voie în final să menționez câteva chestiuni Transpunerea în practică într-o perioadă de trei luni este ceva evident pentru întreaga Uniune Europeană. Unor zone economice exclusive este foarte important pentru că ne dorim să uh, avem uh, comerț și cu uh, jucării chinezești sau cu autoturisme japoneze sau cu computere americane de, e continentul nostru și asta ar fi atunci probleme suplimentare. Dar uh, noi nu dorim uh, să menționăm în acest pentru că în mod evident facem o diferențiere între proiectele existente și proiectele aflate în pregătire. Pentru că este cât se poate de limpede că uh, dorim să implementăm un asemenea regulament pentru întreg teritoriul european și din acest punct de vedere Bineînțeles că vom discuta chestiunea cu colegii raportori din umbră și să vedem cum putem rezolva unele probleme concrete. Și ieri am avut posibilitatea să discutăm cu reprezentanți. Deci, dragi colegi, dacă îmi dați voie, propun ca săptămâna viitoare să trimit raportorilor din umbră câteva amendamente de compromis, nu vor fi foarte numeroase. ele vor uh, putea îmbunătăți ideile pe care le-am inclus în proiectul de raport și după aceea putem uh, începe discuțiile noastre pentru a îmbunătăți aceste amendamente de compromis și vom supune la este acest termen limită din punctul nostru de vedere și așteptăm din partea președinției bulgare să ne prezinte viitoarea poziție a Consiliului pentru a începe poate deja la începutul lui aprilie negocierile tripartite. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Este un uh, subiect de întrebare orală care va însoți o rezoluție a ITRE care se află în pregătire și o rog prima dată când Parlamentul discută în mod sistematic elementele și uh, cadrul de reglementare pentru tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain. Subiectul acum uh, a ajuns în atenția opiniei publice și în mass media, este discutată de în statele. Această tehnologie complicată, dar promițătoare și așteaptă claritate din partea noastră. La nivel practic, aspectele tehnologice vor fi interesante. Nu voi intra eu acum în uh, detalii. Voi încerca să le abordez cât mai după ce, prin intermediul cloud-ului, am avut centralizarea datelor la descentralizarea hardware-ului. Acum trecem uh, într-o fază următoare care permite utilizatorilor ca um, să beneficieze și de hardware descentralizat și de date descentralizate. Cum toată lumea poate înțelege, astfel pot. Um, tehnologiile registrelor distribuite sunt uh, diverse tipuri de tehnologii cu caracteristici uh, similare distribuite și obiectivul este să se clarifice că nu e, nu e vorba doar de tehnologie blockchain sau doar de Bitcoin. Uh, avem o abordare cum ar fi sectorul energetic, care pot exista soluții interesante în sectorul sănătății, gestionarea lanțurilor ale sau pot să oferă uh, sisteme de vot credibile uh, și ieftine, mai inteligente decât cele tradiționale. Deci, iată, aceste tehnologii ne pot... Uh, deci, sunt un fel de date, baze de date distribuite cu semnături criptografice la finanțarea inovării în Europa. Avem nevoie însă de claritate juridică și de siguranță. Trebuie să știm încotro dorește. Interoperabilitate și standardizare. Este încurajator faptul că în uh, planul EFSI, planul Juncker, uh, Uh, registrelor distribuite și blockchain nu trebuie reglementate de dragul reglementării, trebuie să reglementăm folosirea în diferite sectoare. Neutralitatea modelului de afaceri este extrem de importantă în acest sens. Doresc să mulțumesc pentru excelenta colaborare echipei mele, um, Direcției Generale Connect și Direcției Generale Digit de la Comisie și subliniez Uh, și informațiile primite de la universități europene și americane în acest proces um, și care promită să pună Uniunea Europeană pe o poziție de lider în economia digitală. Europa poate uh, să ajoace acest rol de intermediar. Vă mulțumesc foarte mult, dragă Eva, și acum au... mulțumesc doamnei raportor Eva Kiley pentru tot ceea ce a făcut uh, pentru faptul că a organizat ateliere. Ultimul a avut loc în această dimineață. E foarte important uh, să ascultăm experții pentru că e vorba de tehnologii complet noi și e important să încercăm să înțelegem ce înseamnă cu inventarea internetului. Unii deci consideră că aceste tehnologii vor, vor fi o adevărată schimbare de paradigmă. Uh, așteptările sunt mari și cred că este important faptul că acum discutăm și noi subiectul și astfel creăm mai multă conștientizare. Lui trebuie să fie neutră din punctul de vedere al tehnologiei. Proiectul de raport promovează noile tehnologii, uh, rezoluția este echilibrată și uh, sunt de acord în mare parte cu textul propus trebuie să discutăm uh, cum putem să facem Europa cât mai propice inovației pentru Comisia ITRE întotdeauna a fost foarte important să existe un cadru de reglementare în Europa care să încurajeze inovarea și investiții. Poate eventual să pregătim uh, indicații pentru statele membre așa cum a făcut-o Comisia în cadrul uh, economiei cunoscute, semnăturile digitale în legislația statelor membre și uh, semnăturile criptografice. Uh, este important ca statele membre să sunt aplicațiile cele mai cunoscute, mai ales Bitcoin, și de aceea, tocmai de aceea, tehnologia Bitcoin are uneori o imagine oare domeniu și au uh, făcut diverse studii pentru a vedea care pot fi aplicațiile practice ale tehnologiilor blockchain în domeniul transporturilor, comunicațiilor sau a informa, de a aduce mai multă uh, conștientizare, de a încuraja investițiile și inovarea și uh, să vedem ce putem face pentru a și sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute. Subiectul este complex, dificil și în aceste rapoarte despre asta în uh, raport uh, se vorbește în raport uh, despre dosarele medicale sau despre cadastru. Există și respectă regulamentul privind protecția datelor. Grupul meu consideră că lucrurile nu sunt atât de simple și aș dori să primim un aviz juridic în legătură cu asta. Oamenii uh, fac o cruce pe uh, un buletin de vot fizic, cred că asta înseamnă mult. Nu cred că Comisia trebuie să evalueze